Okay, colleagues, um, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. I suggest uh, we start. Sugerez să începem cu sesiunea din această dimineață și anume dezbatere comună cu privire la ultimul uh, raport de progres privind implementarea agendei europene de migrație și două propuneri legislative, una privind uh, o rețea europeană de ofițeri de legătură pentru imigrație și uh, al doilea referitor la statisticile comunitare privind migrația și protecția internațională. Cred că interpreții doresc să facă o, mm, un anunț înainte de a începe sesiunea. Da, interpreții vă anunță că deja de 36 de zile are loc o acțiune de protest împotriva noilor condiții de muncă impuse de administrație interpreților și în consecință se va lucra strict până la ora prevăzută în ordinea de zi și anume până la orele 12. Mulțumesc! So, the progress report will be... Raportul de progres uh, pe care îl discutăm astăzi se concentrează pe dimensiunea externă a, a migrației, situația rutelor migratorii și necesitatea de a crește finanțarea a, pentru a sprijini acțiunile europene și pentru a crește rata de returnare. De asemenea, ne oferă actualizări cu privire la situația a, relocărilor și a, acordul UE-Turcia pe care l-am discutat deja de mai multe ori în această comisie. De asemenea, subliniază a, importanța reformării sistemului european comun de azil și importanța unei abordări abordări uh, comune a migrației, așa cum Libe a propus în raportul Mețola Kinghe din 2016 privind uh, abordarea holistică a migrației. Una dintre inițiativele prezentate de Comisie în acest raport este de a consolida dimensiunea europeană a coordonării cu partenerii cheie din țările terțe relevante și uh, aceasta constă în revizuirea uh, regulamentului privind ofițerii de legătură pentru imigrație desfășurați în statele membre uh, de statele membre în țările non-UE. Apoi uh, există și um, necesitatea unor mai bune statistici și um, Eurostat uh, își propune să realizeze acest lucru Uh, prin această propunere de modificare a regulamentului existent privind statisticile referitoare la migrație și protecție internaționale. Propunerea a fost inclusă în comunicarea uh, implementării agendei UE pentru migrații, prezent, migrație prezentată de comisarul Avramopoulos la LIBE la sfârșitul lunii septembrie anul trecut. Înainte de a da cuvântul uh, deputaților pentru întrebări și pentru dezbatere, îi voi da cuvântul, uh, în primul rând, doamnei Marta Sigan, director de strategie și afaceri generale în cadrul DG Home, care ne va prezenta principalele aspecte care au legătură cu uh, progresul implementării agendei europene de migrație. Timp de 10 minute. După aceea, doamna Simona Ardovino, care este policy officer la DG Home, va avea cuvântul ultimul timp de șapte minute și, în fine, domnul uh, Adam Vronski, care este Head of Unit la Eurostat, va avea cuvântul timp de șapte minute. Îi dau în primul rând cuvântul doamnei Sigan. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bună dimineața, distinși membrii ai Parlamentului. Așa cum ați spus, pe 16 mai Comisia a adoptat raportul de progres cu privire la implementarea agendei europene pentru migrație. Și eu sunt astăzi aici să vă prezint uh, progresele realizate de la raportul anterior al Comisiei adoptat în martie. Este a treia ediție a raportului consolidat care reflectă caracterul cuprinzător al acțiunilor acoperite de Agenda Europeană de Migrație și identifică acțiunile concrete care sunt esențiale pentru eficiența răspunsului european în domeniul migrației. Raportul arată că situația Uh, de-a lungul principalelor rute migratorii uh, s-a stabilizat și mai mult în perioada supusă evaluării. Pe ruta est-mediteraneană am uh, scăzut de la un vârf de 10.000 de sosiri pe zi în octombrie 2015 la o medie de 81 în urma aplicării Uh, declarației UE-Turcia. În mod similar, uh, pe ruta central-mediteraneană și în urma demersurilor noastre comune cu Italia, Libia, Niger și alte țări din uh, Africa subsahariană, sosirile au scăzut cu aproximativ 81% în 2018, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut în ceea ce privește mm, uh, ruta vest-mediteraneană, în care sosirile cresc, uh, nivelul de pornire a fost unul uh, scăzut și de altfel încercăm să menținem controlul asupra acestor evoluții. Așadar, numărul total de sosiri este de 17.320 în 2018. Asta înseamnă că 82% mai mult decât în aceeași perioadă din 2017. Cred că trebuie menționat un lucru care se observă și în raport în ceea ce privește ruta Balcanilor de vest. Situația rămâne stabilă, deși uh, deplasările uh, au uh, crescut prin Albania, Bosnia-Herzegovina până în Croația și alte țări din zona respectivă. Comisia monitorizează situația îndeaproape prin videoconferințe regulate. Scăderea numărului de sosiri înseamnă mai puține vieți pierdute pe mare iar uh, prevenirea acestor uh, tragedii pe mare la care încă asistăm uh, cu peste 1412 vieți pierdute doar în 2018 rămâne unul dintre principalii mm, piloni ai strategiei noastre. Raportul de progres precizează că peste 1800 uh, de ofițeri uh, de la coasta de gardă europeană Uh, acționează și există foarte mulți ofițeri care patrulează în zone precum Grecia, Italia, Bulgaria și Spania. Pe de altă parte, avem în plus 1500 de grăniceri care uh, stau în stand-by pentru a interveni rapid ori de câte ori statele membre necesită sprijin la granițele externe. Progrese suplimentare au fost realizate în ceea ce privește sprijinul financiar și operațional pentru toate statele membre care se confruntă cu presiuni migratorii puternice nu doar uh, cele de, de-a lungul uh, rutelor migratorii, Grecia, mm, Italia, Bulgaria și Spania. Nivelul uh, finanțării aproape că s-a dublat. 22 de miliarde între 2015 și 2018, comparativ cu bugetul planificat inițial de 9,6 miliarde. Hotspoturile funcționează bine pentru a se asigura că toți migranții care sosesc sunt înregistrați corespunzător și sunt amprentați. Iar um, agenția um, Uh, europeană de Pază la Frontieră și um, uh, Oficiul pentru Azil și-au consolidat resursele și au trimis experți pe teren. Eforturile lor vor continua și se vor concentra pe îmbunătățirea condițiilor din hotspot-uri și pe accelerarea uh, returnărilor voluntare. Raportul subliniază modul în care ne-am consolidat relațiile cu țările de origine și tranzit, folosind o gamă um, uh, eficientă de măsuri și anume combaterea migrației uh, ilegale, sprijinirea uh, migranților și uh, sprijinirea dezvoltărilor locale. Și mă refer aici la implementarea declarației UE-Turcia la cadrul de parteneriat pe care îl avem pentru Africa de Nord, fondul fiduciar pentru Africa de Nord și colaborarea noastră cu țările din Balcanii de Vest. Aș spune în această privință că între adoptarea acestui raport și momentul actual am avut uh, reuniunile și deciziile Consiliului European și trebuie spus că un rezultat uh, concret, imediat, a fost uh, acordul liderilor de a transfera jumătate de miliard din Fondul European de Dezvoltare și rezerva aferentă la Fondul European Fiduciar pentru Africa. Și Comisia a elaborat deja decizia aferentă pe care o vom prezenta Comitetului responsabil de Fondul European de Dezvoltare în luna iulie. Doresc să profit de această ocazie pentru a vă spune că de câte ori vorbim despre uh, fondurile fiduciare europene, uh, Comisia încurajează statele membre să contribuie pe deplin. Mai avem nevoie de încă, un, de încă jumătate de miliard de euro pentru a întregi acest fond fiduciar vorbind despre deciziile concrete legate de sprijinul financiar, sperăm că în curând se va ajunge la un acord politic um, al liderilor pentru finanțarea celei de-a doua tranșe a liniei de finanțare pentru Turcia. Doamnă președinte, ați spus în introducerea dumneavoastră că se pune accentul și pe relocare și, într-adevăr, o parte importantă a raportului se concentrează pe situația în această privință. Este vorba despre sprijin acordat um, unui număr de mii de oameni din 2015 au existat două programe de succes uh, de relocare. Am ajutat uh, peste 30.000 dintre migranții cei mai vulnerabili pentru a-și găsi un adăpost în Uniunea Europeană. În luna septembrie anul trecut, Comisia a propus uh, o nouă schemă de relocare pentru 15.000 de locuri și ca răspuns statele membre au, și-au asumat cel mai mare angajament colectiv de relocare văzut până acum în Uniunea Europeană. Aceste uh, scheme au um, uh, privat rețelele de contrabandiști de clienți și uh, mai mult i-au ajutat pe migranți să găsească o cale pentru un adăpost sigur. Uniunea Europeană nu este o fortăreață, ci este un actor internațional care le oferă protecție celor care au nevoie. Relocarea trebuie să devină acum viitorul nostru comun al politicii comune de azil. Evenimentele recente ne-au arătat că nu trebuie să ne culcăm pe ureche, pentru că foarte multe vieți sunt încă pierdute pe mare. De aceea, monitorizarea continuă a evoluțiilor ne ajută să înțelegem uh, situația și să ne fundamentăm politicile. Este esențial uh, să ne continuăm demersurile de raportare permanentă și să rămânem vigilenți. De la mijlocul lunii mai încoace s-au întâmplat foarte multe, în special uh, Consiliul European, care s-a concentrat foarte mult pe migrație. Concluziile Consiliului uh, reconfirmă abordarea noastră cuprinzătoare față de migrație, care combină un uh, control mai eficient al granițelor externe ale Uniunii Europene, uh, intensificarea acțiunii externe și a acțiunilor interne în conformitate cu principiile și valorile noastre. Liderii au fost de acord să deblocheze fonduri pentru a aborda cauzele principale ale migrației și au susținut intenția Comisiei de a veni cu o nouă propunere pentru accelerarea returilor returnărilor și pentru uh, consolidarea Agenției uh, de Pază la Frontieră, care să colaboreze în sinergie cu um, Serviciul de Azil și Granițele Externe. Au fost de acord să finalizeze și reforma sistemului de azil cât mai curând posibil și să uh, consolideze cooperarea în ceea ce privește debarcările în Uniunea Europeană și în cooperare cu țările terțe. Între timp, am continuat să lucrăm la acțiunile concrete uh, identificate în raportul de progres uh, din luna mai. Și un exemplu în acest sens se referă la acordurile de cooperare cu uh, Agenția europeană între Agenția Europeană de Pază la Frontieră cu țările din Balcanii de Vest. Au fost încheiate acorduri referitoare la sprijinul operațional și am să vă dau exemplul Albaniei. Consiliul uh, urmează să adopte decizia de semnare a acestui acord chiar săptămâna aceasta. Și pentru uh, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei s-a ajuns la un acord în aprilie, iar pentru Muntenegru negocierile au fost uh, lansate recent. Există și o nouă fază de finanțare de urgență ce va fi acordată autorităților italiene. Apoi, Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați și um, ICNUR și statele membre au continuat uh, să um, crească evacuările și returnările. Au existat 1858 de persoane evacuate din Libia și 1378 de persoane uh, relocate uh, în urma a peste 1900 de cereri de relocare. Relocările au uh, continuat și doar 16 persoane mai sunt relocate din Italia. Numărul total de persoane relocate se ridică la 34.696. S-au făcut foarte multe. Însă, mai sunt multe de făcut în continuare. Știm foarte bine acest lucru. Continuăm să uh, lucrăm și Săptămâna trecută a avut loc uh, Consiliul European uh, care a luat decizii foarte importante. Săptămâna aceasta vom avea un Consiliu informal, primul sub președinție austriacă. Așadar, uh, activitatea noastră este în curs, continuă și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a finaliza cât mai multe din aceste dosare. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarele șapte minute sunt pentru doamna Ardovino. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați uh, eurodeputați. Uh, mă voi referi la principalele uh, conținuturi ale reformării rețelei europene pentru ofițerii de legătură. Este vorba de un cadru legislativ în legătură cu activitatea ofițerilor de legătură din statele eh, membre, inclusiv în relația cu statele terțe și la condițiile de muncă pentru ofițerii de legătură în statele terțe. În 2017 am efectuat o evaluare a cadrului legislativ existent și ăsta a permis o primă analiză a eficacității și impactului acestui regulament și uh, de aici am plecat uh, la nevoia de reformare a acestui regulament. Am ajuns la două concluzii principale aproximativ 500 de ofițeri de legătură pentru migrații care uh, funcționează din partea statelor membre în state terțe sunt uh, un instrument valoros pentru a uh, încerca ca să contracarăm presiunea uh, migrației asupra statelor membre din Uniunea Europeană. Totuși, uh, nu a putut să fie exploatată în totalitate valoarea acestei rețele de ofițeri de legătură. Este nevoie de consolidarea condițiilor de lucru concluziile um, au fost uh, până la urmă trase inclusiv de uh, ofițerii de legătură și uh, de Comisia Europeană și e, existat opt ateliere cu uh, conținut dedicat activității acestor ofițeri de legătură organizate în lume. Trebuie să uh, reflectăm mai bine uh, rolul și responsabilitatea ofițerilor de legătură în condiții care se schimbă este uh, nevoie de un număr mai mare de ofițeri de legătură și propunerea adoptată de comisie pe 16 mai demonstrează modul în care putem să perfecționăm activitatea acestor ofițeri de legătură. Sarcinile lor nu sunt noi, pentru că uh, trebuie să uh, se bazeze pe textele existente, textele eh, juridice existente, dar este nevoie, cum spuneam, și de o reformare. Pentru că este nevoie de un management mai bun al fenomenului migrației printr-o cooperare consolidată, prin combaterea cauzelor migrației și prin combaterea acțiunilor infracționale legate de migranți, traficul de eh, persoane și alte aspecte conexe. Este important de asemenea să avem programe de resettlement pentru uh, migranți. Trebuie îmbunătățită activitatea la fața locului a ofițerilor de legătură și uh, asta depinde și de uh, organizarea pe plan național. Uh, Um, a acestor locuri de muncă. Va trebui să existe un uh, comitet um, de acțiune um, care să uh, sprijine activitatea acestor uh, ofițeri de legătură, ceea ce numim noi back offices și trebuie să existe o strategie a activității ofițerilor deplasați trebuie să uh, urmărească interesele uh, imediate. Um, sigur că trebuie să fie identificate uh, tendințele care apar în fenomenul migrației există posibile noi rute care se conturează pentru migrație, trebuie să fie consolidat contactul cu autoritățile locale în probleme specifice. Avem în vedere utilizarea canalelor de comunicare existente, cele eh, pe plan național și, de asemenea, trebuie eh, să fie contracarate posibilele perturbări ale activității ofițerilor de legătură. Povara birocratică trebuie să dispară, eh, trebuie să existe eh, raportări bianuale pentru președințiile instituțiilor și de asemenea, trebuie să existe o protecție a datelor personale ale ofițerilor de legătură care eh, acționează în statele terțe. Trebuie să existe un schimb de informații în legătură cu exercitarea profesiilor. Nu în ultimul rând, Comisia trebuie să pună la dispoziție fondurile necesare pentru activitatea acestui uh, Consiliu Permanent. Acest fond poate fi utilizat pentru uh, elaborarea de studii uh, la scară mai mică, dar și pentru organizarea de evenimente, ateliere, uh, de asemenea ă, pot fi utilizate de către ofițerii de legătură pentru activitatea specifică. În lunile următoare sperăm că ă, această legislație va putea fi reformată și finalizată. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Vronski, pentru șapte minute. Prezent. Mulțumesc. Vom prezenta propunerea de a ă, modifica regulamentul privitor la migrație și protecție internațională, document din 2007. Va fi făcută, de fapt, uh, prezentarea de colegul meu, care este șef de echipă și răspunde de dosar. <coughs> Madame Sigan, Mulțumesc, doamna Sigan din, de la DG Home, acum câteva minute. A utilizat multe date statistice și cred că e un exemplu bun uh, al modului în care datele Eurostat uh, pot contribui la politicile la nivel european. Câteva din aceste date, poate că provin de la Eurostat, uh, majoritatea uh, celor prezentate de mine va veni uh, din alte surse, asta pentru că datele Eurostat poate nu sunt cele mai la zi și nu acoperă toate lacunele politice existente. Deci există o cerere clară pentru date mai relevante, mai complete care să vină mai uh, rapid uh, și pentru a susține de asemenea agenda europeană pentru migrația Asta pentru că s-au produs schimbări radicale în ultimii ani în rutele și profilul migrației și nevoia de a îmbunătăți monitorizarea la nivel european a fenomenului migrației și a se face evaluarea politicilor europene de migrație statisticile din domeniul uh, gestionării migrației și azilului se referă la evenimente administrative care țin de fenomenul migratoriu, se referă la date privitoare la azil, privitoare la autorizațiile de ședere pentru uh, cetățeni din țări terțe și domeniul pune în aplicare legislației din domeniul migrației, inclusiv returnările. Colectarea datelor se bazează pe uh, regulamentul existent din 2007. În plus, utilizăm și regulamentul Comisiei din 2010, care s-a aplicat de altfel până în 2016, cu motive pentru eliberarea premiselor de ședere, dar sunt și alte legi uh, din ACHE care sunt relevante, de exemplu, directiva pentru așa numitele blue cards, uh, permisele unice, directiva pentru studenți și muncitori sezonieri. Noi colectăm datele uh, bazându-ne pe toate aceste directive și pot să spun că totuși la ora actuală toate aceste necesități statistice la care m-am referit au uh, beneficiat ca reacție prin, uh, de uh, introducerea unei colectări voluntare de date, dar cu eficiență foarte limitată. Între 22 și 28 de state membre au furnizat date, dar nu avem prevederi legale ca să ne asigurăm că o fac toate statele membre. Uh, Raportul de progres din 2018 pentru migrație spune clar că e nevoie de noi reguli și uh, furnizarea de informații statistice în legătură cu uh, azil și uh, gestionarea migrației, plus returnările. Uh, și sistemul statistic european trebuie să reacționeze mai bine la modificările recente în domeniul migrației, în plus față de rapoartele anterioare ale Comisiei privitoare la regulamentul uh, menționat din 2007 pentru 2012-2015. Uh, s-au făcut uh, evaluări și se indica faptul că statisticile ne arată că există tot mai multe lacune și decalajul. Deci care, care sunt obiectivele modificărilor? Principalul obiectiv e de a, a avea date statistice mai relevante, mai precise, mai rapide, a fi mai reactivi la nevoile urgente în domeniul politic, să se crească eficiența, caracterul complet și stabil al colectării voluntare a datelor printr-un caracter obligatoriu care să le fie stabilit, unul din obiective e de a limita sarcinile uh, suplimentare la nivel național la minim și de a furniza flexibilitate pentru a răspunde nevoilor care vor apărea în viitor. Acest, această modificare propusă a regulamentului se referă la statisticile uh, privitoare la celor care uh, solicită prima dată un uh, drept de azil, apoi se face o defalcare pentru minorii neînsoțiți, uh, date privitoare la relocare, informații detaliate în legătură cu statisticile privitoare la sistemul de la Dublin, o cerere de reexaminare, deciziile, transferurile. Uh, apoi mai multe detalii și statistici mai frecvente în legătură cu returnările și, de asemenea, permisele de ședere acordate. Aceste nevoi statistice se bazează pe consultările care s-au desfășurat cu toți actorii implicați. Regulamentul actual, privitor la statisticile din 2007, s-a introdus noi colectări de date în perioada de, de referință 2008, dar de atunci și până acum prin aceste consultări care au durat mult timp, am văzut că există tot felul de decalaje în creștere în domeniul statistic și am fost în contact strâns cu autoritățile naționale prin întâlniri la nivel de expert desfășurate în fiecare an, în contact de asemenea strâns cu directoratul general al uh, sau diversele directorate generale ale Comisiei Europene, cum ar fi DG Home, de asemenea cu Biroul European de Susținere pentru Azil sau Frontex. Am păstrat contactul cu Institutele Naționale de Statistică, organizații internaționale și alți actori uh, implicați. Apoi s-au desfășurat întâlniri de experți și task force-uri eh, relevante în domeniul statistic timp de mai bine de 10 ani și asta în timp ce ne-am uh, uh, referit și la nevoia de a elimina aceste decalaje și datele colectate să fie mai relevante. Președinte, mulțumesc că uh, deschide acum dezbaterea. Acordatorul de la EPP, Roberta Metzola, a urma să ia cuvântul, dar probabil va vorbi mai târziu. Atunci Birgit Zipol are cuvântul. Da, mulțumesc, dar mai întâi vreau să dau cuvântul doamnei Catarina Chinici, pentru că vorbește în numele doamnei Chienghe. Bun, reprezentantul ECR nu e aici, atunci Natalie Grisbeck, până la urmă. <laughs> Merci, merci, președinte, merci, Sophie. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva cuvinte în legătură cu aceste dosare care sunt foarte interesante. Cred că e un text care vine la timp și o inițiativă excelentă este și actuală, se referă și la organizarea operațională a sistemelor statistice și nu numai, după cum s-a explicat și cum scrie în text, ă, consolidarea schimburilor de informații e o dată centrală în legătură cu toate aceste probleme cu care ne confruntăm Poate că munca asta a ofițerilor de legătură din domeniul imigrației încă nu are o abordare destul de europeană, ci rămâne prea mult la nivel național. Dar sigur, din cauza organizației uh, însăși, pentru că e foarte legată de statele membre. Însă, când am lucrat uh, la text cu Cecil și raportorii din umbră, am încercat să ofer o, o viziune mai europeană și în ce privește uh, modul, modul de acționat, dar și în obiective. Sigur, împreună cu colegii, suntem doar la început, dar vom aborda toate aceste probleme și ne vom gândi cum să eliminăm aceste lacune pentru ca această rețea europeană să fie una eficientă și încă ceva, e foarte important ca sistemul să fie operațional la nivelul legăturii între diversele agenții. Ieri a fost aici doamna Catherine de Bo de la Europol și ne-a spus uh, în prezentarea domniei sale că legătura dintre statele membre, Frontex, Europol și ASO Eh, trebuie să, eh, să fie mai bine coordonată și e unul din obiectivele acestui text și toate aceste inițiative pot să aducă mai multă eficiență. Cam asta ar fi pentru moment, dar sigur vom continua munca cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintea Cornelia Ernst. Nu este atunci doamna Sargentinii, vă rog. Mulțumesc doamnă președinte, și mă voi referi la agenda europeană privitoare la migrație. Da, spune președinta, întâi coordonatorii au cuvântul, apoi raportorii și după aceea ceilalți care au cerut cuvântul. Vă rog, da, din punct de vedere tehnic, poate nu-i mai lucru, dar acum uh, verzii sunt puțin mai mari, sunt un grup puțin mai mare decât GUE, deci cred că din punct de vedere tehnic eu am precedența. Oricum, Aș vrea să mă concentrez asupra, deci, spuneam, agenda europene pentru migrație și ieri ministrul justiției și ministrul de interne din Austria au fost aici și ne-au expus programul lor pentru viitoarele șase luni și în domeniul uh, azilului și migrației și încă să ne dumerită Aș vrea măcar Comisia Europeană să ne spună cum percep uh, ei de la nivelul lor viitoarele șase luni și în perspectiva legilor și noi Comisiei Europene, ce se întâmplă cu toate dosarele care nu par să se uh, închidă. Am convenit uh, directiva privitoare la procedurile pentru relocare, care va fi următorul proces. Cum înțelege Comisia Europeană rezultatul summitului de acum două săptămâni, care s-a referit la un consens în Consiliu privitor la sistemul de la Dublin. Deci știm că dacă Consiliul își dorește un consens, în mod normal Parlamentul dispare de pe radar. Deci poate Comisia ne explică ce se întâmplă. Și ieri, de asemenea, președinția austriacă am primit o întrebare în legătură cu platformele astea de debarcare situate în afara teritoriului Uniunii și ne-au spus că concluziile ar trebui, ne spun că ar trebui să uh, investigăm, să vedem ce se întâmplă. Acum eu nu vă zoresc să terminați această investigație sau anchetă, dar poate mi oferiți mai multe date dincolo de noile inițiative, care e direcția, ce se întâmplă cu sistemul uh, european de azil în general? Mulțumesc! Președinta, mulțumesc, domnul Zeltra nu este aici, atunci doamna Chienghe Nicia, doamna Chinici, în fine, va citi o declarație în numele doamnei Chienghe. Mulțumesc! Doamne președinte, într-adevăr, uh, vă transmit mesajul doamnei Chienghe, care actualmente este în Mali, într-o misiune de, observa, de observare a alegerilor. În uh, numele ei uh, rog comisia scuze pentru absență și acum voi transmite cuvintele doamnei Chienghe, care mulțumește comisie pentru prezentarea propunerii de modificare a regulamentului privitor la înființarea unei rețele de funcționare de legătură în domeniul migrației. Deja din 2015 s-a făcut o propunere uh, pentru agenda europeană în domeniul migrației și Comisia a recunoscut că e nevoie să se activeze toate politicile și instrumentele pe care le avem pentru o combinație între poliție internă și politica externă și atunci to- toți actorii implicați, statele membre, instituțiile europene, state terțe, Uh, au fost solicitate să opereze în mod coordonat, să pună în comun instrumente, stimulente pentru a se realiza prioritățile stabilite și cu țările terțe, pentru a gestiona cât mai bine fenomenul migratoriu cu respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acești ofițeri de legătură în materie de imigrație um, reprezintă o instituție care răspunde aceste exigențe, dar chiar uh, Comisia a subliniat că potențialul acestor ofițeri încă n-a fost exploatat pe deplin. În plus, s-au evidențiat lacune în ce privește fluxul de informații, în coerența cu celelalte politici europene și partajarea informațiilor. Doamna Keng, la raportoare, consideră că cei mai mult de 500 de ofițeri de legătură amplasați în țări terțe și rețelele lor reprezintă un mare potențial pentru a gestiona mai eficient fenomenul migrației. Doamna Kenge este în mare parte de acord cu dispozițiile din propunerea comisiei și va prezenta câteva amendamente pentru a omogeniza mai mult fluxul de informații și a garanta că mai ales în ce privește uh, persoanele cele mai vulnerabile, principiul de nerefulare și nediscriminare vor fi aplicate pe deplin în întregul regulament. Acestea erau cuvintele doamnei Kienge. Eu vă mulțumesc pentru atenție, inclusiv în numele doamnei Kienge. Thank you, Mrs. Wikström. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă adresez comisiei și să vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați prezentat uh, în această dimineață. Aș dori să le mulțumesc colegilor mei acum pentru încrederea uh, pe care mi-au acordat-o în dosarul privind uh, statisticile referitoare la migrație. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu toată lumea ca de fiecare dată și cred că putem fi cu toții de acord că statisticile referitoare la migrație uh, nu sunt uh, un subiect atât de fierbinte ca celălalt dosar de care mă ocup, și anume regulamentul Dublin sau alte dosare în domeniul azilului, dar este totuși un subiect important, pentru că mai mult ca oricând înainte, Trebuie să avem o abordare bazată pe dovezi în domeniul uh, migrației și azilului și pentru ca acest lucru să fie posibil, avem nevoie pur și simplu de statistici bune care să acopere toate zonele relevante. Doamna președinte, cred că uh, în opinia mea și sper că în opinia tuturor, uh, Politicile trebuie să se bazeze cât se poate de mult pe dovezi științifice. Sunt de părere că trebuie să avem o abordare foarte pragmatică a acestui dosar și cred că, indiferent de opiniile referitoare la politice de migrație din Europa, toată lumea, dar toată lumea, ar trebui să își propună să obțină statistici bune și fiabile care să ne ajute să clarificăm diferitele provocări cu care ne confruntăm în momentul de față. Eu analizez acum propunerea comisiei și împreună cu raportorii din umbră vom uh, parcurge propunerea mai târziu, astăzi. Nu am să mă antepronunț uh, cu privire la proiectul de raport, însă pe baza cercetărilor noastre se, se pare că statele membre colectează mult mai multe statistici decât împărtășesc cu Eurostat. Se pare că multe state membre împărtășesc statisticile cu ONG-urile și le publică în rapoartele naționale, ceea ce indică cel puțin faptul că multe statistici nu sunt deloc uh, foarte sensibile, adică confidențiale. Este nevoie de criterii și de dezagregare a datelor în regulament care să ne permită să avem statistici comparabile în Europa fără să creștem povara administrativă pentru statele membre. Intenția mea este să vă prezint uh, un uh, proiect de raport uh, până pe 10 septembrie, astfel încât pe 27 septembrie să discutăm în comisie. Termenul de depunere a amendamentelor este 4 octombrie, iar ambiția mea este că ar trebui să ne pregătim să votăm în comisie pe 20 noiembrie și să se adopte un uh, mandat pentru trilog în mini-plenara din noiembrie. Cred că este un calendar destul de strâns, dar avem totuși timp și pentru trilog în acest mandat. Dar asta, bineînțeles, dacă Consiliul este dispus să lucreze la acest dosar uh, și să se implice. Eu am încredere că în ceea ce ne privește pe noi putem să finalizăm dosarul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, dragi colegi, suntem un pic în întârziere. Mai am patru solicitări de intervenție. Domnul Stehovski doamna Vergia, doamna Miranda și domnul Lopez Aguilar. Am să vă dau uh, fiecăruia un minut și jumătate și voi fi foarte strictă. După care voi reveni la comisie care uh, foarte pe scurt uh, va răspunde la întrebări, după care trecem la vă. Domnul Strehovski, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc foarte repede. În primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor și comisiei. Uh, și vreau să prezint poziția doamnei Mussolini. Uh, leaders, uh, uh, European political leaders. Liderii politici europeni uh, au pus în sfârșit uh, pe hârtie o politică de migrație europeană de succes. Aceasta cuprinde o combinație coerentă între abordarea internă și externă pe baza unor reguli predictibile uh, de azil și migrație. De asemenea, vorbim despre o coordonare cu țările de origine și tranzit. Consolidarea rețelei europene de ofițeri de legătură pentru imigrație trebuie să se realizeze într-un dialog constructiv uh, cu țările terțe. Aceasta este o precondiție pentru a aborda și gestiona eficient migrația ilegală și contrabanda. Pentru asta avem nevoie de statistici clare și fiabile și vreau să pun o întrebare comisiei legată de situația din Suedia. În... Știți ce se întâmplă acum în Malmö? Știi ce fac acolo găștile? Pentru că mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le știm pentru activitatea noastră. Mulțumesc, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc că că i-ați uh, lăsat pe interpret să citească mesajul și ați dat dovadă de respect, ceea ce nu se întâmplă um, mereu. Eu sunt uh, raportor uh, pentru cele două texte, cum Cornelia Ernst uh, nu era aici, trebuia să iau cuvântul în locul ei, în calitate de coordonator. Știu că mănânc din timpul de intervenție, dar mă refer aici la metodă uh, să dezbatem într-o oră despre agenda pentru migrație și alte două texte, nu mi se pare prea ok. Da? Ne obișnuim. Îmi cer scuze față de interpret, dar voi citi foarte repede. Uh, și am să mă concentrez asupra agendei europene pentru migrație. Aș vrea să revenim la 2015, când uh, această agenda europeană pentru migrație a fost lansată. Atunci aveam patru axe în această agendă, patru axe relativ echilibrate. Astăzi, care este situația dacă ne uităm la bilanț? Se numește Agenda Europeană pentru Migrație, însă în realitate este dedicată doar migrației uh, ilegale. Ceva nu merge ceva nu e în regulă în abordarea noastră, inclusiv în Parlament, pentru că ne lăsăm uh, uh, duși uh, de val doar în această direcție, pe când noi spunem că vrem o abordare integrată, internă și externă a migrației. Rutele migratorii sunt doar rutele ilegale și deci este ceva ce nu merge. Uh, în uh, abordarea noastră. Și aș vrea să denunț încă o dată ceea ce nu a fost făcut și anume că încă o dată ultimul Consiliu a deturnat bani de la Fondul European de Dezvoltare pentru Fondul Fiduciar pentru Migrație. Da, sigur, problema statisticilor uh, este importantă și mă bucur să lucrez cu Cecilia Wikstrom pe acest dosar, pentru că dacă am face corect aceste statistici, am ajunge să dezmembrăm și să contracarăm minciuni. Uh, cred că Guie nu și-a terminat timpul de intervenție. Președinta, doar atât timp avem la dispoziție. Putem să stăm până la miezul nopții, nu mă interesează, dar acesta este timpul prevăzut. Ce să facem? Îi rog și pe ceilalți colegi care intră să dea, puțin, să dea dovadă de puțin respect pentru cei care intervin, astfel încât să putem uh, termina repede și să trecem la vot. Doamna Miranda, un minut și jumătate. Da. Me Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă ofer o informație de săptămâna trecută și anume date statistice în legătură cu uh, morții. Oare mai contează morții? Persoanele care nu sunt salvate în larg mai contează? Uh, domnilor și domnilor de la Comisie, oare avem o coordonare europeană a politicilor migratorii și se va ține cont în ea și de statele membre care ca Italia, ca Malta, nu doresc să mai primească embarcațiunile. Și dumneavoastră vorbiți de consolidarea debarcărilor, dar săptămâna trecută embarcațiunea Open Arms sub pavilion spaniol n-a putut să uh, se oprească nici în porturile din Italia, nici din Malta. Eu am fost membru acolo cu alți colegi din Parlamentul European, am văzut ce s-a întâmplat, deci cuvintele sunt frumoase, prezentările sunt minunate, însă statisticile celor morți nu apar niciunde. Și mi-ar plăcea să ne dați un răspuns în numele Comisiei, ă, pentru că pe durata traversării ne-am adresat Comisiei, dar n-am avut niciun fel de contact, niciun răspuns. Cum e posibil să nu se permită debarcarea unor embarcațiuni europene în porturi europene? ar trebui să ă, fie rușine ă, instituțiilor europene și Parlamentului. Mulțumesc! și domnul Lopez Aguilar, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Agenda europeană pentru migrație este subiectul la care aș dori să mă refer. Am discutat uh, pendelete aceste subiecte în ultimul mandat și la ultima plenară în special. Așadar, vă rog să comentați asupra celor patru puncte evidențiate la plenara de la Strasburg, de, de, porturile de debarcare. Cum vor fi acestea fezabile? Asta cu condiția să respecte drepturile omului și dreptul uh, umanitar internațional în țările din Africa de Nord, fără negocierea acordurilor bilaterale. Apoi, directiva privind facilitarea. Noi am cerut modificarea acestei directive astfel încât uh, să fie imposibilă incriminarea celor care oferă sprijin umanitar pe mare. În al treilea rând, majoritatea Parlamentului European a cerut în mod constant căi legale, pentru că dacă nu există căi legale, nu putem vorbi decât despre migrație ilegală, pentru că migrația legală nu are nicio șansă altfel. Și în al patrulea rând, solidaritatea voluntară nu este solidaritate și nu se încadrează în mandatul prevăzut la articolul 80 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene cum se va asigura Comisia Europeană că solidaritatea este obligatorie pentru toate statele membre? nu doar pentru cele care sunt dispuse să ofere solidaritate voluntară. Președinta, e clar ce aveați de spus. Acum revenim uh, rapid la comisie. Aveți un minut și jumătate. Mulțumesc. Aș vrea să spun trei lucruri. În primul rând, raportul de progres uh, este un singur document. În introducere spune că aceste rapoarte prezintă o imagine de ansamblu a activităților în uh, domeniul uh, agendei pentru migrație. De aceea avem un singur uh, raport care ilustrează faptul că abordarea noastră este cuprinzătoare și folosim aceeași metodologie. Uh, de altfel, săptămâna trecută, Consiliul European a transmis un mesaj clar că atunci când vine vorba de migrație, este uh, singura cale să avem această abordare integrată pentru a face față provocărilor. Și, un, și liderii europeni, uh, așa cum se spune în introducere, au dat orientări privind dimensiunea externă, dimensiunea internă și protecția granițelor externe. Și noi continuăm să facem uh, monitorizare în toate aceste domenii, inclusiv în ceea ce privește reforma sistemului de azil și evaluarea opțiunilor pentru cooperarea regională în Uniunea Europeană și în parteneriat cu țările terțe. În ceea ce privește asilul, la alineatul 12 din concluziile Consiliului, sunt foarte multe informații privind stadiul actual și pașii care urmează și trebuie repetat că până acum s-au făcut foarte multe progrese sub președinție bulgară pentru a limita numărul chestiunilor de negociat. Și mă refer la cele două acte normative referitoare la uh, azil. Uh, Vorbim despre regulamentul Dublin și uh, regulile și metodologia pentru azil. Asta înseamnă că trebuie să ne continuăm colaborarea cu Consiliul astfel încât uh, să încheiem cât mai curând posibil și va exista un raport uh, de progres în octombrie. Președinta, mulțumesc. Îmi cer scuze că v-am scurtat timpul de intervenție, dar nu avem timp. Domnul Ardovino? a plecat. Nu au fost întrebări pentru dumneai oricum. Domnul Vronski, pe scurt, uh, pot doar să vă mulțumesc uh, pentru sprijinul uh, pentru temersurile noastre. Nu cred că s-a răspuns la toate întrebările, dar oricum o să revenim la aceste subiecte. Pentru că e doar începutul discuțiilor. Trecem acum, facem acum un scurt vot uh, înainte să vină comisarul King. Okay, first vote. Primul vot. Raportul contra cararea spălării de bani uh, prin uh, col Prin un singur vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Ernst, protecția individului în ce privește procesarea datelor cu caracter personal în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. și de asemenea se adoptă. Al treilea raport al doamnei Grisbeck, recunoașterea reciprocă a confiscărilor, s-a deschis votul. S-a închis votul. și de asemenea se adoptă cu o largă majoritate și după aceea raportul fus, Agenția Europeană în ce privește cooperarea în justiție, Eurojust, s-a deschis votul, s-a închis votul. Da, cred că este un moment important în viața mea. Okay, so we've, we've made up... Mulțumesc. Deci am uh, încheiat voturile, am câștigat puțin timp și putem trece la punctul următor. Cel de-al treilea dialog uh, în cadrul Comisiei Libe pe tema securității, întâlnire cu domnul comisar King. Okay, colleagues, can I ask everybody to take their... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Can you take your conversations outside the meeting room, please, because the commission... Dacă se poate să continuați conversațiile între dumneavoastră în afara sălii, pentru că domnul comisar este prezent deja în mijlocul nostru. Okay, welcome, Commissioner. Bun venit, domnule comisar King. Este cel de-al treilea dialog uh, în Comisia Libe privind probleme de securitate, implementarea deciziilor PRIM și în ce privește registrul cu numele persoanelor O scurtă introducere, dispunem de o oră și jumătate pentru acest subiect. A existat uh, o reuniune pregătitoare a experților în luna iunie, în care a fost prezentat uh, un raport al comisiei care a fost elaborat de domnul profesor Tum care uh, de altfel la intrarea în sală se găsește printat. De asemenea, am avut o audiere cu experți uh, de la Oficiul Federal din Germania pentru probleme uh, legate de criminalitate. De asemenea, uh, am Uh, vorbit despre dificultatea de a analiza toate datele care figurează în raportul prim. Uh, trebuie să exist, dispunem de datele uh, statistice necesare pentru evaluare. Trebuie să înțelegem până la urmă valoarea adăugată a colectării și a schimbării de date legate de fenomenul infracțional. De asemenea, este vorba de procesarea acestor date state. Secretariatul uh, Consiliului a informat în legătură cu implementarea în statele membre. Termenul limită era 28 august 2011, deci cu șapte ani în urmă, dar se pare că majoritatea statelor membre încă nu uh, au un sistem uh, operațional adecvat în ce privește datele prim. De asemenea, Uh, s-a organizat o întâlnire cu experți de la oficiul uh, din uh, Germania pentru combaterea fenomenului infracțional și uh, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de o armonizare pe plan european a schimbului de date. Uh, Comisia de asemenea a prezentat un raport în legătură cu starea de fapt în ce privește implementarea acestor decizii legate de registrul cu numele persoanelor existat notificări din partea statelor membre în legătură cu această stare de fapt, dar trebuie să ne punem și întrebarea dacă uh, cadrul uh, de protecție a datelor prim uh, corespunde în clipa de față necesităților impuse de realitate. Bun veți eh, putea să ne aduceți precizări. Statele eh, eurodeputații eh, se întreabă dacă nu există în clipa de față lacune importante în ce privește implementarea acestei directive. Vă acordăm cuvântul pentru 15, maximum 20 de minute în legătură cu această formulă prim PNR. Mulțumesc! Îmi face plăcere să vă revăd întotdeauna. Este o plăcere pentru mine să mă întâlnesc cu dumneavoastră și uh, mă bucur de ocazia de a vă informa în legătură cu situația la zi. Am promis că vom continua discuția noastră în ce privește acest sistem de securitate și sunt dispus să vorbesc cu dumneavoastră despre orice aspect al acestei, uh, acestui sistem uh, unional de securitate. despre uh, fenomenul terorism, despre uh, traficul de arme, despre eforturile uh, noastre de a uh, proteja mai bine spațiile publice, de a combate până la urmă radicalizarea comunităților noastre, de a contracara crima organizată, de a consolida uh, cooperarea uh, polițienească de a uh, contracara fenomenul infracțiunilor cibernetice uh, pentru ca procesul legat de acest document de securitate cibernetică să poată fi finalizat. Sunt toate aspecte care privesc securitatea cetățenilor noștri. Sunt dispus să vorbesc cu dumneavoastră despre toate aceste aspecte date. Dumneavoastră vă interesați, în primul rând, de implementarea directivei EU-PNR de aspectele fundamentale ale activității noastre pentru a avea un răspuns mai ferm împotriva crimei organizate și terorismului. Există elemente cheie în ce privește schimbul de informații și implementarea prevederilor acestui document. Am spus-o și cu alte ocazii, dar o repet. Pentru a crea o Uniune în domeniul securității, trebuie să știm exact ce avem de făcut și trebuie să valorificăm la maximum instrumentele uh, de care dispunem. Dacă acest lucru nu se întâmplă, trebuie să încercăm să aducem corecții. Această directivă este esențială, iar accesarea uh, datelor de asemenea este importantă dacă ne dorim uh, un răspuns comun împotriva crimei organizate. Nu există alt instrument mai adecvat uh, de care să ne putem servi. Dar noi uh, trebuie să putem preveni uh, infracțiunile uh, serioase, cum ar fi actele teroriste. Au existat multe controverse în timpul elaborării legislației, dar sperăm ca rezultatele să poată fi valorificate și trebuie să valorificăm la maximum acest instrument puternic termenul de implementare eh, pentru statele membre a expirat în luna mai. Până acum 15 state membre au eh, informat Comisia eh, în legătură cu măsurile pe care le-au luat pentru transpunerea în practică a acestei directive. Dar sigur că ne preocupă că nu toate statele membre au făcut acest pas sperăm ca și alte state membre în săptămânile următoare să finalizeze acest proces de implementare. Unele eh, sunt mai puțin avansate în procesul de implementare, dar toate statele membre par a fi ferm angajate în transpunerea în practică a acestei directive cel mai important din informațiile pe care le obținem din partea statelor membre este că procesarea datelor PNR deja dau rezultate. În aprilie anul curent, de exemplu, Uh, am vizitat unitatea uh, din Belgia privind acest registru al pasagerilor și uh, am putut constata că deja au existat rezultate pozitive în ce privește mișcările de bani negri sau alte tipuri de trafic. Și pe de altă parte, Există și limitări în uh, ce privește eficientizarea acestui uh, mecanism. Trebuie să ne gândim la posibilitatea ca Europol să acceseze și să valorifice acest mecanism european PNR lacunele în directivă uh, reduc inclusiv securitatea pentru companiile aeriene în ce privește mișcările de pasageri. Trebuie să existe până la urmă măsuri de protecție comparabile în toate statele membre ale Uniunii și uh, trebuie să facem eforturi să uh, sprijinim statele membre să implementeze directiva, să punem la dispoziție fonduri, să uh, existe o consiliere astfel încât schimbul de informații să poată Uh, să se desfășoare uh, în cele mai bune condiții. De asemenea, încercăm să oferim o susținere în formula peer-to-peer, -peer, pentru statele membre care uh, sunt mai puțin avansate în implementarea acestui mecanism. În același timp, vom face tot ce este necesar pentru a uh, garanta implementarea de plină. Aceasta este datoria noastră la nivelul Comisiei, inclusiv dacă va fi nevoie declanșând proceduri de încălcare a tratatului de infringement. Deci, Uh, există state membre care până acum nu au comunicat transpunerea în practică a directivei și s-ar putea ca în luna iulie să uh, atacăm uh, această abordare. Deci, uh, Până la urmă, trebuie să creăm posibilitatea de a beneficia de un schimb de informații. Până acum, 16 asemenea unități de registru al numelui pasagerilor funcționează și uh, introduc uh, datele în sistemul Siena. Dar trebuie să maximizăm până la urmă beneficiile legate de prim. Schimbul de informații cred că este un element cheie eh, pentru cooperarea între forțele de ordine care eh, trebuie să garanteze securitatea europeană. Timp de 10 ani, cred că Prüm s-a dovedit a fi un instrument util pentru cooperarea europeană care a contribuit la rezolvarea unor uh, situații uh, infracționale. Deci Eh, în clipa de față este o formulă care este apreciată, există și date statistice în acest sens, dar deciziile prim încă nu au fost implementate de către toate statele membre, în ciuda asistenței tehnice și financiare pe care Comisia a oferit-o. Între 2008 și 2013, eh, Comisia a pus la dispoziție peste 20 de milioane de euro pentru proiectele prim. 22 de milioane de euro uh, sunt acum la dispoziția statelor membre și alte 3 milioane de euro pentru uh, susținerea uh, activității anchetatorilor din Uniunea Europeană. Deci, eh, până la urmă, trebuie să vedem eh, care sunt eh, statele care nu au implementat deciziile prim. Există proceduri de infringement împotriva a patru state, dar toate cele patru state afectate demonstrează totuși hotărârea de a implementa deciziile prim în prezent. Deci trebuie să vedem cum arată viitorul information. Problema e prelungirile, uh, că procedurile sunt prea uh, îndelungate atunci când se uh, înregistrează o identificare, apoi noile progrese tehnologice în medicina legală ar trebui reflectate, de asemenea s-a schimbat și regimul de protecție a datelor în Uniunea Europeană. Uh, cum am uh, căzut de acord în uh, directiva protecției datelor, în mai 2019 trebuie să se facă o aliniere cu directiva respectivă și vom face propunerile necesare dacă e nevoie. Comisia va explora și necesitatea, fezabilitatea tehnică, proporționalitatea de a avea noi categorii tehnice și soluții pentru date, pentru a evalua toate aceste elemente. Vom face un studiu de fezabilitate în următoarele luni, în cooperare cu statele membre și alți actori implicați. Vreau să subliniez că informațiile de pe urma studiului privitor la schimb, uh, schimburile transfrontaliere de date ADN, din câte știu eu și pot eu să uh, evaluez, e foarte important. Rezultatele vor fi puse la dispoziție la începutul anului următor. Profit de ocazie, mai am câteva minute la dispoziție, profit de ocazie să spun câteva cuvinte și despre cele doi pilone muncii noastre pentru un sistem de informații mai solid și mai inteligent pentru gestionarea frontierelor și securitatea. În primul rând, să eliminăm uh, lacunele în domeniul informațiilor. Vă mulțumesc, mai ales și domnul Egal, mai ales domnul Egal, raportarea și raportelor din umbră pentru un vot încununat de succes privitor la ETIAS, la plenara de săptămâna trecută, împreună cu acordul obținut în ce privește sistemul de intrări și ieșiri. Cred că aceste sisteme pot să ne fie de ajutor pentru niște granițe mai sigure. Apoi ați avut un vot tot săptămâna trecută în legătură cu consolidarea agenției EULIS, așa că a fost un succes și mulțumesc uh, raportoarei doamnei Macovei și raportorilor din umbră să ne va permite să continuăm să modernizăm uh, sistemul de informații în întreaga Uniune Europeană și punerea în legilor și gestionarea frontierilor EU. LISA e foarte importantă în acest sens. În al doilea rând, munca noastră pentru o mai bună interoperabilitate a sistemelor noastre de informații pe care am mai discutat-o și vom avea ocazia să discutăm asta mai în detaliu, sunt convins, dar uh, mai spun acum că ne-am ocupat de interoperabilitate în uh, comisia noastră în iunie, ocazia cu care au fost multe întrebări eh, adresate de eh, deputați, dar n-am avut timp atunci să răspund eh, 100%, dar între timp am trimis lui Claude un răspuns în scris, lui Claude Moraes și sper că răspunsul respectiv a ajutat să risipim niște uh, Uh, nelămuriri care s-au reflectat în întrebări. Oricum stau la dispoziție să discutăm și astăzi aceste chestiuni. Apoi, securitatea cetățenilor trebuie să meargă mână în mână cu respectarea uh, protecției datelor și drepturilor fundamentale, după cum am mai discutat în repetate rânduri după uh, cum știți, supraveghetorul pentru protecția datelor și Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale au fost implicate în uh, propunerile pentru interoperabilitate și se și reflectă uh, aportul lor. E foarte bine că raportorii și Comisia Libe își doresc să avansăm rapid în evaluarea acestor propuneri. Acum așteptăm demararea discuțiilor tripartite cât mai curând posibil după pauza de vară în linie cu obiectivul nostru de a încheia negocierile până la finalul anului în curs și uh, mai, mai spun câteva cuvinte și despre accelerarea uh, și consolidarea schimbului de informații, care este uh, foarte important pentru Uniune mai sigură. Mulțumesc pentru munca noastră comună în ultimii ani și ultimele luni. Am făcut progrese, cred. Încă mai e mult de făcut, însă vrem să Uh, o facem întotdeauna în cooperare cât mai strânsă cu domnile voastre. Mulțumesc! Președinte, mulțumim. Uh, întâi vor lua cuvântul coordonatorii, sigur cei care sunt de față. Doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am o serie întreagă de întrebări pe care doresc să le adresez. Când este vorba de securitate, se spune adesea că nu am întreprins uh, suficient, că trebuie să facem mai mult pentru a-i proteja pe cetățenii noștri. Dar dacă mă gândesc la statisticile legate de infracțiuni, mi se pare că Ehm, numărul infracțiunilor în multe domenii ehm, a scăzut. Deci, despre ce vorbim că trebuie să facem ehm, mai mult? Și din raportul de astăzi am aflat că nu facem suficient. Dar dacă ceea ce am decis nu s-a transpus în practică încă, cum putem spune că măsurile luate sunt insuficiente? Ați vorbit despre PNR, că am putea să identificăm niște uh, făptuitori care încă nu au fost cunoscuți. Uh, um, dar pentru asta este nevoie de uh, bani, uh, e nevoie de mai mult personal. De fapt, uh, motivul inițial pentru acest registru uh, pe plan european a fost să contracarăm terorismul. Ați menționat un caz din Belgia că uh, s-a ajuns la rezultate bune în ce privește um, traficul de droguri, de activități teroriste și de bani negri. Puteți să ne dați amănunte? Cred că eh, aici ar fi nevoie de informații suplimentare în legătură cu prâm. Eh, când aud câte milioane eh, au finanțat acest sistem din partea Uniunii Europene și acest sistem încă nu este funcțional, iar până la urmă, ă, contribuabilii europeni, prin intermediul Comisiei, au trebuit să pună la dispoziție acești bani. În plus, au existat finanțări din partea statelor membre. Cum putem verifica eficacitatea acestor măsuri? În calitate de contribuabil, m-aș întreba, Uniunea Europeană a pus deja la dispoziție 50 de milioane uh, și sistemul încă nu funcționează. Păi în felul acesta, cred că, până la urmă, uh, pur și simplu, banii contribuabililor uh, au fost pierduți. Mă întreb și în legătură cu fake news, cu um, informațiile care uh, au caracter de manipulare, cum pot fi identificate, cum uh, pot fi contracarate aceste uh, acțiuni. Mulțumesc! Doamna Grisbeck. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, domnule comisar King, pentru că a venit din nou în fața noastră ca să Mm, facă o prezentare, dar să răspundă și întrebărilor. Mulțumesc și că a dat dovadă de umor în ce privește PNR-ul și uh, procedurile acestea care au consumat foarte mult timp. Poate dau și o dovadă de umor. Noi ne doream un PNR, dar să fie un PNR european Uh, un singur instrument, nu 27 de, sau 28 de instrumente. Cu un transfer obligatoriu al datelor, sau ce puțin asta își dorea grupul nostru, dar oricum ne-ați făcut o prezentare foarte interesantă, foarte constructivă. Oricum, lucrurile astea sunt foarte urgente. Vă amintiți, dragi colegi, că s-a blocat uh, tot sistemul. Acum avem 15 state membre care dispun de un PNR cu un sistem care, într-adevăr, ne aduce informații în domeniul protecției și securității cetățenilor europeni, dar care totuși rămâne un instrument incomplet. Și nu e atât de european pe cât și le-ar fi dorit o majoritate a comisiei noastre. Deci mulțumim pentru informațiile transmise și explicate. Uh, întrebarea mea s-a referit la zborurile charter, adică absența datelor privitoare la cei care organizează uh, activități teroriste și care pot eluda sistemul PNR. Mm, spune că în ce privește marile aeroporturi și hub-uri, uh, totuși se poate proteja securitatea cetățenilor și, și drepturile acestora, dar tot ce ține de Eh, circulația prin zboruri charter sau mici aeroporturi eh, sunt eh, reprezintă găuri negre în sistem și cred că știți foarte bine lucrul ăsta. Și o a doua întrebare, foarte rapidă, să nu mă lungesc. E vorba de dispozițiile din directivă care se referă la transferul voluntar al datelor în ce privește zborurile între state membre. Ce se întâmplă cu asta? Evoluează lucrurile? și ce se face la nivelul statelor membre. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Sargentini. Mulțumesc și acum, doamna Sargentini. Mulțumesc, două întrebări. În ce privește diferența dintre PNR între UE și, eh, și Canada din acordul respectiv și sistemul nostru PNR. Cetățenii europeni care sosesc în Canada și apoi pleacă de pe teritoriul canadian, ce se întâmplă cu datele lor? Există un risc identificat în ce privește terorismul sau infracțiunile transnaționale. Datele acestor cetățeni ar trebui eliminate din bazele de date canadiene. Asta cerem noi. Însă există o jurisprudență din iulie 2017, spune Curtea Europeană de Justiție, însă datele europene, PNR, nu conțin această prevedere. Deci cum depășim acest obstacol, că sunt două sisteme diferite? E chiar o mare ipocrizie, cred eu, să cerem Canadei să șteargă aceste date pe când noi nu facem acest lucru. Ce facem cu situația asta? Că E o problemă. Apoi, în ce privește decizia Consiliului privitoare la sistemul PRUM, e o decizie din, deja datată din 2008. Protecția datelor uh, prevăzută acolo nu mai e la zi. Se referă doar la Convenția 108 a Consiliului Europei, dar în 2008 am adoptat directiva pentru protecția datelor în domeniul uh, organ organismelor de poliție, am îmbunătățit, uh, am îmbunătățit-o în 2018 sau ca să reformulez, avem o nouă directivă de protecție a datelor pentru poliție cu măsuri de sal- salvgardare îmbunătățite. Nu se va uh, aduce la zi și decizia PRUM pentru a avea o mai bună protecție a datelor în linie cu noile reguli adoptate? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst, spune președinte, între timp a plecat, nimeni de la FDD. Da, bun, atunci trecem la membrii care au cerut cuvântul, doamna Chinici. grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc domnului comisar King pentru că a venit și astăzi alături de noi, pentru angajamentul asumat încă de la începutul mandatului său în domeniul securității, însă Chiar domnul King a spus că încă mai există lacune și sunt deosebit de grave, de fapt. Uh, comportă multe riscuri, atât în ce privește deciziile în prum, cum am spus, și în ce privește PNR, unde nu, statele membre n-au făcut încă destul. Deci întreb, care anume sunt dificultățile? Sunt dificultăți de caracter economic, uh, financiar și de ce nu s-a prevăzut de la început necesitatea unui suport financiar? A fost uh, suficient ceea ce a putut face Comisia, suportul Comisiei la adresa statelor membre. Dumneavoastră ați vorbit și de monitorizare și e de apreciat, însă asta pentru a ajuta statele să și vorbim de multe state, că lipsesc 13, deci uh, statele trebuie să aplice directiva PNR. Și uh, ați vorbit și de schimburi de bune practici. Aici, ce rol ar putea juca agenția Europol? Poate cumva ajuta statele membre să pună în aplicare directiva PNR și Mm, antevorbitorii mei s-au referit la siguranța spațiilor publice și a infrastructurilor critice. În ultimele zile se vorbește despre siguranța transporturilor și comisia noastră care se ocupă de terorism uh, se va ocupa în detaliu de tema asta. Deci, uh, porturile, aeroporturile, toată infrastructura de transporturi trebuie să fie făcută mai sigură. Comisia deja a examinat această problemă. Să ne gândim la o extindere a directivei PNR și sub acest aspect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lenners, acum. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului comisar King pentru că se află aici. A spus că trebuie să facem mai multe în domeniul securității, sunt de acord. Am uh, luat și inițiative până acum și e bine. Mă surprind colegii care spun s au pus un semn întrebării că ar trebui să facem mai multe în domeniul securității, că spun că statisticile în domeniul infracțiunilor uh, sunt, mm, arată că infracțiunile sunt în scădere. Păi dacă scade rata șomajului, atunci nu trebuie să mai facem nimic ca să creăm locuri de muncă, cam așa ar fi. Nu, sunt multe riscuri și trebuie să fim uh, pregătiți pentru provocările domeniului domeniul securității care vor apărea pe viitor. PNR are un rol cheie de jucat aici. Mă dezamăgește cumva rata punerii în aplicare a directivei PNR. Uh, de mulți ani lucrăm la acest dosar, Parlamentul European adesea uh, a fost învinuit și pe EU a fost și el învinuit. Uh, a spus că Parlamentul a tot întârzia lucrurile, în final tot am ajuns la un acord. Toate statele membre acum totuși ar trebui să facă un efort de punere în aplicare a directivei. Suntem dezamăgiți. Spune și noastră faptul că nu se pune în practică ceea ce s-a convenit, limitează eficiența directivei PNR în general. Aici, ca urmare a celor spuse doamna Grisbeck în legătură cu zborurile intra-UE, dacă ne puteți uh, oferi mai multe informații la zi, și lipsa transpunerii în unele state membre limitează PNR, efect, eficiența PNR-ului în întregime. Atunci, dacă nu există o implementare uniformă a uh, datelor uh, pentru zborurile intra-UE, atunci nu ar afecta, nu ar, nu ar fi afectată și aici eficiența PNR în întregime? Mulțumesc, doamna Gomes. Uh, Domnule comisar, încă de la bun început, am întrebat și întreb în continuare ce au făcut statele membre. S-au confruntat uh, deja cu aceste lacune în uh, PNR în ceea ce privește mm, zborurile charter sau zborurile de pe aerodromurile mai mici. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă sunt atât de multe îngrijorări legate de securitate și de acoperirea lacunelor, dacă eu aș fi luptat în Siria și acum aș vrea să mă întorc în Europa, m-aș duce în Libia, aș uh, contacta miliția din Tripoli, aș, uh, l-aș contacta pe cineva de la ministerul din Malta care aranjează vize Schengen uh, sau vize UE pentru oameni din Libia contra 3.000 de euro pentru o viză. În 2013-2014 a dat cam 88.000 de vize. Deci aș sta în Malta, după care aș lua uh, feribotul, m-aș duce în Catania în fiecare zi cu acel feribot imens. Uh, m-aș duce cu o mașină înregistrată la Valeta, un număr de matriculare maltez și după aceea iau feribotul și mă duc în Italia, în Catania. Floare la ureche, nu-i așa? Aș face asta în fiecare zi. Am scris comisiei uh, despre acest uh, caz specific. Care este stadiul investigației? Și apropo, un ofițer de poliție din Malta care s-a ocupat de astfel de vize, a fost arestat recent pentru că lucra la aeroportul din Malta și le permitea celor care nu aveau vize Schengen să intre în zona Schengen. Thank you. Any other... Mulțumesc. Alte cereri de intervenție? Nu. Atunci profit de această ocazie să pun și eu câteva întrebări. Acum, nu cred că se pune întrebarea dacă ar trebui să facem mai multe sau mai puține. Nu. Întrebarea este ce facem cu adevărat, ce facem efectiv în materie de securitate. Dacă ne uităm la ultimii 50 uh, de ani, E ca un uh, teatru de păpuși uh, chinezesc. În primul rând, uh, nu se face niciun studiu de impact pentru nicio propunere în domeniul securității și asta se face în mod sistematic. În al doilea rând, implementarea este foarte redusă sau aproape lipsește cu desăvârșire în ceea ce privește PNR implementarea s-a făcut doar într-un număr foarte mic uh, de statele membre și în alte state Curtea Constituțională a blocat acest lucru. Al doilea aspect, uh, amprentele în pașapoarte era o chestiune foarte urgentă și am aflat acum că șapte state, state inclusiv Elveția, fac schimb de date. Comisia nu a vrut să spună cine sunt însă Germania, Belgia, Cehia și Franța, Italia, România și Elveția. Atât. Uh, dar între timp există o nouă propunere uh, pentru amprente pe cărțile de identitate. Uh, ca și domnul Lenners. Și eu mă întreb și mi-amintesc ce mi-au spus colegii din PPE când nu am vrut uh, să devansez votul cu două săptămâni. Următorul atac uh, va fi vina ta. Două săptămâni. Și acum unde stăm? Poate cineva să-mi explice? Nu-mi pasă dacă sunt 10, 15 sau 17 state membre. Eu vreau să înțeleg ce stă în spate. De ce ni se spune că trebuie să semnăm pe linia punctată și când punem întrebări despre drepturile fundamentale, ni se spune că încetinim sau oprim procesul. Referitor la PNR, nu doar uh, Curtea Europeană de Justiție a fost uh, nesocotită atât de comisie cât și de statele membre ca și cum nu ar fi existat, dar uh, și în țările noastre, inclusiv în țara mea și nu spun nimic despre guvern. Instanța supremă legală din Olanda a spus că această directivă nu poate fi implementată în forma sa actuală. Nu poate fi implementată. Uh, e ca și cu um, uh, retenția datelor, uh, așa cum a, cum a considerat Curtea Constituțională Federală și din Germania. Apoi, directiva privind uh, poliția. Comisia Europeană și statele membre sunt foarte atașate de protecția datelor și atunci presupun că uh, Până pe 6 mai, doar două state membre implementaseră directiva. Acum uh, sunt 26 de proceduri de infracțiune. Este o chestiune foarte urgentă. Și aș vrea să știu uh, câte astfel de proceduri există. Așadar, Toată lumea spune și aud întotdeauna, da, e important, este util, este esențial pentru combaterea infracționalității. Adevărul este că nu știm dacă acest lucru este adevărat. Nu știm, pentru că nu a existat niciun studiu de impact anterior, nu a fost făcută nicio evaluare și raportul ne arată că statisticile um, nu există. Pur și simplu nu există. Poate că acele afirmații sunt adevărate, dar nu știm, pur și simplu. Înainte să vorbim uh, și să ne întrebăm dacă vrem mai mult sau mai puțin, vreau să știu ce avem acum ce împiedică statele membre să implementeze, câți bani europeni sunt cheltuiți pentru asta și ce împiedică Comisia să mm, ia măsuri împotriva statelor membre care nu implementează. Uh, știți că uh, mulți și-au exprimat opinii critice, dar eu nu sunt pregătită să votez niciun alt act legislativ până când nu înțeleg de ce uh, statele membre nu implementează. Vorbim despre șapte ani de întârziere în implementare. Și aș vrea să mai înțelegeți un lucru. Spuneți că 15 state membre au implementat PNR și, tot, și 20 vor să introducă uh, asta pentru zboruri intraeuropene. Deci există 5 uh, state membre care vor să includă zborurile intra-UE chiar dacă nu au făcut implementarea. Acum dați vina pe mine că nu înțeleg eu, dar cum uh, mă puteți convinge că asta creează mai multă securitate? Nu cred, pur și simplu. Aveți tot timpul la dispoziție să răspundeți. Intervenție fără microfon. Uh, so thank you. Um, thank you for your questions. Mulțumesc pentru întrebări. Cineva comenta că am ceva simț al umorului. Uneori uh, uh, mai ajută să ai simțul umorului. dar uh, subiectul despre care vorbim aici este serios și iau această dezbatere în serios, iau întrebările în serios și, bineînțeles, și um, simțul de frustrare, sentimentul de frustrare pe care le exprimați mulți dintre dumneavoastră cu privire la progresul în acest domeniu. Nu eu trebuie să spun dacă avem nevoie de mai multă sau mai puțină securitate, ci statele membre din Consiliu și Parlamentul European – în uh, procesul de analiză a propunerilor pe care le facem noi. Deci uh, nu am să intru acum într-o dezbatere pentru că nu ar fi prea productivă legată de mai multă sau mai puțină securitate. Personal, cred că orice atac și în special orice terorist atac împotriva noastră este prea mult și trebuie să luăm măsuri practice pentru a reduce spațiul în care să poată acționa terorismul, astfel încât să ne afecteze. Vreau să se revin asupra întrebărilor. S-a vorbit despre natura abordării noastre în acest domeniu. Nu cred că am folosit vreodată în discuțiile noastre uh, Uh, limbaj de genul următorul atac uh, va fi uh, în spinarea voastră sau vă bag asta pe gât sau vă acuz că um, opriți în mod injust propunerea. Nu cred că am folosit vreodată vreun asemenea limbaj. Dacă am făcut-o, vă rog să îmi indicați citatul exact și am să încerc scuze. Dar nu cred că am făcut asta, n-a fost abordarea mea. Președinta, nu cred că v-am acuzat. Uh, domnul comisar, acum uh, voi interveni eu și apoi vă las și pe dumneavoastră. Deci nu cred că vreodată am avut această abordare, dar dacă considerați că am făcut-o, vă rog să-mi indicați uh, citatul exact și am să-mi cer scuze. Totuși, încerc să iau în serios următorul lucru, și anume ca abordarea noastră în acest domeniu să fie adânc uh, ancorată în uh, date, cifre concrete și uh, statistici și evaluări. Și dacă avem acestea, apoi trebuie să facem uh, follow-up, să dăm curs, pentru că altfel uh, eșuăm în fața cetățenilor și punem întrebări legate de propunerile viitoare accept acest lucru, însă nu accept uh, să spuneți că nu s-a făcut nicio evaluare a propunerilor individuale. La cererea dumneavoastră am uh, elaborat o evaluare amplă a măsurilor întreprinse în ultimii 15 ani. V-am furnizat-o și niciodată nu mi-a spus întrebări despre această evaluare. V-am furnizat acel document, am venit la dumneavoastră și v-am întrebat, putem să avem acum o discuție detaliată și n-ați făcut-o. Bine. Nu este adevărat că nu facem niciodată studii de impact. A fost adevărat înainte, uh, pentru dosare lansate înainte să preiau eu uh, mandatul am acceptat această critică atunci când uh, mi-ați adresat-o la început și am făcut studii de impact pentru propunerile mai recente care sunt asociate cu mine. Poate că nu vă plac studiile de impact, poate că puteți critica nivelul uh, de detaliu al acestora, dar nu puteți spune că nu există. Am făcut studii de impact, uh, pentru diferitele dosare. Lucrăm acum la un studiu de impact privind uh, conținutul terorist online. Acestea sunt exemple ale angajamentelor mele pe care le-am asumat public. Și asta ca să putem să elaborăm politici bazate pe dovezi în acest domeniu. Acum, referitor la implementare. Implementarea este absolut esențială și vă asigur că sunt la fel de frustrat ca fiecare dintre dumneavoastră că nu ne descurcăm un pic mai bine în unele aspecte de implementare, mai ales în aceste dosare uh, cu perioadă foarte lungă, prim, uh, PNR și așa mai departe. Uh, cred că nu putem spune că ne descurcăm uh, mai bine aici decât în alte domenii. Sunt de asemenea îngrijorat uh, că uh, suntem în urmă cu implementarea directivei de la NISA, pentru că aceasta ne împiedică în activitatea noastră împotriva securității cibernetice. Doar 9 state membre au notificat transpunerea directivei de la NISA și aș vrea să uh, mă urmăriți uh, în ceea ce privește această directivă la fel de consecvent cum faceți și cu directiva PNR. Deci vă rog să mă contestați uh, cu privire la toate, nu doar uh, una sau două. Eu iau în considerare criticile dumneavoastră pentru a pune presiune asupra statelor membre să implementeze toate aceste dosare cheie pentru securitate. Acum, referitor la PNR. A fost un mare efort 15 state au notificat formal transpunerea, 27, doar 27, fără Danemarca, 27 este ținta noastră. 27 de state membre ne-au trimis lista cu autoritățile competente uh, care au dreptul uh, să primească și să prelucreze date PNR. 22 din cele 27 au notificat înființarea unităților de informații pentru pasageri, 21 au informat comisia cu privire la intenția de a aplica directiva și la zborurile intra-UE ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, nu vor reuși să facă acest lucru până când nu vor uh, definitiva și implementa toate aspectele directivei. Dar aceasta este direcția și notificarea este un prim pas. Aceste cifre ne arată ceva progres. Sigur, nu este suficient și eu sunt primul care recunoaște acest lucru și trebuie să mă îndemnați, iar eu voi îndemna statele membre să dea curs. În ceea ce privește directiva privind poliția, 8 uh, state membre au făcut uh, implementarea și trebuie să vedem ce facem în continuare. Deci, îmi asum din nou angajamentul în fața dumneavoastră că vom face tot posibilul pentru a obține o implementare eficientă. În ceea ce privește alte câteva mm, chestiuni mai detaliate, S-a vorbit despre cazurile PNR. Cred că este o întrebare foarte bună dacă spunem că PNR uh, este folosit și pentru punerea în aplicare a legii, nu doar pentru cazurile de terorism. Dacă spunem uh, că a fost folosit și obținem uh, feedback pozitiv cu exemple concrete din partea statelor membre, atunci, pe bună dreptate, cereți să împărtășim mai multe informații, dar nu putem să facem asta în acest format. Poate că vreți să organizați un format de reuniune în care putem să împărtășim informații confidențiale. Voi veni la astfel de reuniuni și vom găsi o cale de a împărtăși informații cu dumneavoastră. Când discut cu statele membre, mi se dau exemple concrete. Ultima dată când am fost în Regatul Unit, la unitatea de informare a pasagerilor, am văzut un exemplu concret care se întâmpla exact când eram eu acolo. Cineva a fost o oprit pe baza informațiilor uh, care veneau în timp ce eram eu în clădire. Mă bucur să împărtășesc astfel de exemple cu dumneavoastră, dar nu putem să o facem în acest format de reuniune. În ceea ce privește obligațiile de a împărtăși date. Așa cum am discutat și înainte, susțin faptul că trebuie luate măsuri pentru a consolida aceste obligații de a partaja datele. Am uh, agreat uh, aceste măsuri concrete pentru ca statele membre să împărtășească date legate de terorism. Eu sunt deschis la acest aspect, însă există o provocare legată de PNR. Vrem ca schimbul de informații să fie cât mai uh, extins, cât mai amplu posibil. Când am uh, fost de acord cu directiva PNR împreună cu dumneavoastră, nu am prevăzut schimbul automat de date. A existat o dezbatere legată de necesitatea de a echilibra schimbul de date cu prea multe informații și uh, la vremea respectivă am considerat că prin intermediul unităților de informare a pasagerilor din statele membre statele membre trebuie să-și um, facă o opinie cu privire la datele partajate, pentru că nu ar fi util ca toate datele să fie partajate cu toată lumea. Și am spus uh, că statele membre se vor asigura că toate datele PNR necesare sunt partajate cu alte state membre, dar există acolo un uh, element de apreciere, de judecată. Și odată ce acest uh, sistem va deveni total funcțional, și îmi asum angajamentul să facem acest lucru, va trebui să analizăm în detaliu cum funcționează acest aspect, cum se face acest uh, schimb de date PNR relevante și necesare. Ne mulțumește cum funcționează acest sistem sau uh, va trebui să îl revizuim? ținând cont de acest uh, echilibru între un schimb eficient de informații și uh, faptul că nu trebuie să ne încurcăm în prea multe date. Este o întrebare foarte reală. În ce privește lacunele în acest sistem PNR, uh, s-a făcut o trimitere la aceste probleme. Nu e vorba doar de cursele charter, E vorba și de alte sisteme ca, și de alte zboruri care nu sunt cuprinse în sistem. Poate că uh, voi putea aduce unele clarificări. Este uh, imposibil să răspund la toate întrebările dumneavoastră, dar cred că trebuie să facem o uh, distinție între entități și indivizi care uh, folosesc uh, companiile aeriene în scopuri comerciale și uh, cei care zboară în alt scop, nu unul strict comercial. Deci, o companie care își închiriază aeronava pentru uh, zboruri alte tipuri de servicii. Cred că intră uh, sub uh, definiția air carrier, așa cum uh, precizează directiva noastră. Cursele charter ar trebui să fie cuprinse în felul acesta în calitate de transportatori în directiva PNR și uh, comunicăm acest lucru uh, statelor membre atunci când implementează această directivă. Pentru că Sigur că există și unele uh, prevederi pentru aeronavele mici. Nu există o exceptare deci, ă, informațiile pe care le partajează ă, pot fi sub forma unui simplu e-mail al unui document de lucru în legătură cu uh, această cursă charter. Deci mai uh, puțin detaliate sunt informațiile față de uh, aeronavele uh, mari, dar uh, există în continuare posibilitatea de a cuprinde aceste informații. Și uh, în ce privește întrebările pe care doamna Gomez mi le-a pus în ultimii doi ani, cred că își găsesc în felul acesta un răspuns. În ce privește uh, PNR-ul intern și cel internațional. Poate că aveți un sentiment de frustrare și eu îl am în ce privește pienarul internațional, trebuie să acționăm pas cu pas. Am angajat uh, din acest punct de vedere în negocieri cu uh, Canada în ce privește respectarea uh, deciziilor curții la care s-a referit și doamna Sargentini, cunoaștem și o tradiție care a existat în trecut, iar uh, cu în măsura în care aceste negocieri vor continua, vă vom informa și pe dumneavoastră. Fie în această formulă, fie în formulele pe care le-am utilizat în trecut, pentru a vă ține cu regularitate eh, la curent cu progresele înregistrate în acest domeniu, pentru că dorim să existe transparență de plină. Între timp, vom continua să exercităm o presiune pentru implementarea directivei PNR în interiorul Uniunii Europene. Dacă este nevoie de revizuirea uh, unor aspecte în uh, contextul deciziei curții, vom face acest lucru, dar trebuie să recunoaștem și cred că uh, și dumneavoastră faceți acest lucru, că În ce privește uh, argumentele curții uh, legate de Canada se referă la acorduri internaționale și inclusiv la posibilitatea ca state terțe să colecteze asemenea date PNR. Și din acest punct de vedere ne concentrăm acum pe relația cu Canada, dar asta nu înseamnă obligatoriu că lucrurile vor funcționa în același mod în ce privește PNR-ul în interiorul Uniunii Europene. Pentru că datele pe care le colectăm în interiorul Uniunii Europene nu se referă la controle la granițele externe, ci la cei care circulă în interiorul Uniunii Europene. De, oricum, uh, mai uh, trebuie să uh, lucrăm la aceste ajustări. Cred că majoritatea întrebărilor au fost legate de PNR. Dar acum uh, era o întrebare și legată de extinderea PNR-ului la alte tipuri de transport. După cum știți, directiva PNR nu mandatează statele membre să extindă aceste tipuri de registru și la alte modalități de transport, dar această posibilitate există și suntem deschiși uh, față de uh, inițiativele uh, unor state membre de a opera o asemenea extindere, de pildă la traficul internațional pe calea ferată din uh, motive uh, de garantare a securității. Pentru că uh, se pot impune și taxe pentru transportul pe calea ferată. Și în iunie am elaborat un plan detaliat de acțiune pentru securitatea transportului pe calea ferată și am avut discuții cu statele membre care sunt interesate uh, de uh, posibilitatea de a avea asemenea registre PNR pentru transportul pe căile ferate. Cred că acestea au fost toate întrebările legate de PNR. În legătură cu prâm, a existat o întrebare detaliată în legătură cu impactul asupra prim în ce privește uh, recentele modificări în domeniul protecției datelor. Există cerințe legate de protecția datelor pe care statele membre trebuie să le respecte E adevărat, așa cum uh, a spus și doamna Sargentine, Sargentini ca directiva privind activitatea poliției uh, să facă o trimitere la alte acte legislative care trebuie să analizeze posibilitatea de aliniere uh, la legislația privind protecția datelor. Sigur, vom ține seama de această cerință. Și spuneam că dorim să ne revizuim uh, proiectele din acest punct de vedere pentru a respecta prevederile directivei recente privind protecția datelor. De ce este atât de dificil? Cred că este dificil pentru că noi solicităm uh, statelor membre să desfășoare activități pe care nu le-au făcut până acum, dar noi am fost de acord, uh, ele au fost de acord să o facă. Deci uh, trebuie să respectăm până la urmă aceste angajamente. Și vom urmări modul în care banii europeni sunt uh, folosiți în acest scop. Pentru că noi cheltuim bani uh, pentru uh, activitățile necesare și statele membre trebuie să informeze în legătură cu modul în care s-au folosit eficient de acești bani și avem la îndemână și procedurile de infringement. Istoricul prim este destul de îndelungat. Unele state membre, inclusiv cele care se află sub procedură de infringement, au făcut unele progrese, altele nu. Dar luna aceasta vom avertiza în legătură cu riscul de infringement toate statele care încă uh, au întârzieri în ce privește uh, formula prim. În legătură cu o ultimă întrebare, uh, două ultime întrebări. Să ne referim la cea care Uh, este mai dificilă. Vă voi informa și în scris. Sunt de acord că problemele legate de uh, viză și de uh, vânzarea de vize și de acordarea de cetățenie sunt un element de uh, preocupare care sunt uh, pașii practici în uh, dezvoltarea unei politici adecvate um, este în clipa de față mai dificil de spus. Dar uh, vom încerca să vă furnizăm uh, poate un răspuns uh, în perioada următoare mai bun decât cel pe care l-am putea acorda în clipa de față. Și după aceea a fost adresată o întrebare în legătură cu dezinformarea și cred că este o provocare foarte importantă. Cred că uh, este esența activității noastre în materie de securitate, în mod special în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor. Cred că dacă analizăm experiența uh, istoriei recente uh, în Europa, dar și dincolo de Atlantic, trebuie să acționăm preventiv ca să nu poate să existe manipulări ale rezultatelor alegerilor de către entități interesate să le facă. Deci ne preocupă securitatea alegerilor și Franz Timmermans va organiza uh, uh, până în noiembrie analize um, între cei care se vor angaja în procesul electoral și experți în securitate cibernetică, pentru ca toți cei care au responsabilități în Uniunea Europeană să poată să reacționeze cât mai prompt în a lua uh, pașii necesari de protejare a sistemului electoral și de a împiedica posibile încercări de influențare și manipulare. Și am lansat în același timp uh, demersuri de contracarare a dezinformării. Și împreună cu colega mea, Maria Gabriel, în clipa de față, elaborăm un uh, cod de bune practici cu toate părțile interesate care să uh, promoveze transparența pentru că uh, putem face mai mult pentru a ă, permite cetățenilor să își folosească informațiile din ă, mass media socială într-o manieră critică să le sporim capacitatea de analiză, să fie mai clar ă, care sunt informațiile plătite, sponsorizate, care sunt informațiile care sunt recirculate și cred că uh, putem și discutăm acest lucru și cu furnizorii de platforme de internet să permitem utilizatorilor să pună mai multe întrebări în legătură cu sursele informațiilor um, fie că este vorba de Facebook, unde au apărut asemenea probleme, uh, fie de uh, alte platforme sociale. Dar este într-adevăr foarte important să reacționăm și trebuie să înregistrăm din acest punct de vedere progrese. Să vedem dacă va fi nevoie și de alte măsuri pentru combaterea dezinformării și pentru sporirea transparenței. Dacă doriți să reveniți asupra altor aspecte, ă, sunt ă, dispus să vă ascult. Mulțumesc. Uh, doamna Sipă, dorește să revină cu o întrebare. Uh, o parte din intervenția dumneavoastră, domnule comisar King, și trebuie să spun acest lucru în germană, în legătură cu anumite afirmații, am impresia că lansați un fel de fumigene Ă, ă, lipsesc anumite răspunsuri concrete și mi s-a părut că nu ne ajutați foarte mult cu informații. Spuneați de la bun început că nu e sarcina dumneavoastră să decideți dacă avem nevoie de o mai mare securitate sau de mai puțină securitate. Poate că a fost o formulare nefericită. Nu e vorba de mai multă sau mai puțină securitate, este vorba despre situația concretă. Avem nevoie pentru a-i proteja pe cetățenii noștri de terorism, de măsuri măsuri noi și dacă ar fi elaborate măsuri noi ă, când vor fi transpuse în practică, pentru că am uh, rapoarte din uh, multe uh, țări în legătură cu măsurile care au fost deja adoptate, că ele nu au dus în aceste state la rezultate eficiente, pentru că forțele de ordine, poliția, justiția nu dispun de dotările necesare. În, chiar și în Germania, în clipa de față, polițiștii uh, fac multe ore suplimentare pentru că nu există suficient personal. Iar în ce privește PNR-ul, ne spuneați că nu ne puteți furniza informații concrete. Uh, pe mine nu m-a interesat cine sunt oamenii sau grupurile care au fost depistate, grupuri infracționale. Întrebarea mea era dacă în aceste cazuri am reușit să depistăm pe cineva care era necunoscut până în acel moment, da sau nu, și dacă aceste concluzii până la urmă au dus la uh, declanșarea unor procese în justiție, pentru că uh, uh, acest lucru este interesant. Iar în ce privește dezinformarea și problematica fake news, eu cred că uh, nu ține strict de responsabilitățile dumneavoastră, face parte dintr-o dezbatere de ordin mai general unde începe dezinformarea, ă, să nu ajungem la riscul de a șterge toate informațiile din internet, pentru că până la urmă și ce s-a întâmplat în cadrul Brexitului cu toate declarațiile lui Nigel Farage și UKIP-ului ă, am fi putut trata totul ca fake news, ă, am fi putut să cerem internetului să nu distribuie până la urmă discursurile acestor oameni. Putem ă, să operăm în felul acesta? Cum putem să-i apărăm ă, pe cetățenii noștri? Cum putem să ne apărăm democrația? Cum putem recunoaște aceste riscuri mai repede? Uh, Președinte, da, a fost o întrebare la care încă n-ați răspuns, dar vreau să clarific, nu v-am v-am acuzat pe dumneavoastră că ați utilizat mijloace improprii de presiune. Alții au făcut-o. Au fost declarații în plenar, au fost declarații către presă ale unui grup din Parlament care au fost chiar de prost gust și au sugerat o legătură directă între mm, cum am votat noi și niște asasinate teroriste. Deci asta a fost nivelul de presiuni care s-a exercitat la vremea aceea. N-am, nu m-am referit la dumneavoastră personal, dar a, întrebarea Ați vorbit de 8 state membre care până acum au pus în aplicare așa numită, așa numită directivă pentru poliție, dar dată fiind importanța și faptul că această directivă se presupune că e contra greutatea față de colectarea datelor și așa mai departe. De aceea ați lansat un altă uh, procedură de infringement uh, împotriva celorlalte 22, că în legătură cu problema ați spus că doriți să ajutați statele membre să pună în aplicare, însă pare cumva ca la școală, că nu uh, primești note pentru eforturile pe care le faci și pentru rezultate. Statele membre pur și simplu nu au pus în aplicare, mai ales măsurile pe care chiar ele le-au solicitat nu trebuie să primească mai mult timp, ci să se lanseze împotriva lor o procedură de încălcare. Răspuns. Da, sigur că nu am, nu am acuzat pe dată că m-ați acuzat pe mine. <laughs> să fim bineînțeles. La uh, întrebarea dumneavoastră, răspunsul este da. Deci, uh, în uh, cursul săptămânilor urmă, următoare, înaintea pauzei de vară, vom scrie tuturor statelor membre care nu ne-au informat în legătură cu transpunerea directivei de protecția datelor pentru poliție. Am explicat care e logica și se aplică la fel uh, în acest caz ceea ce se aplică și în celelalte dosare și vom, uh, vom face ce am spus. Acum, pe scurt, mă întorc la întrebările doamnei Zimple. E o dezbatere în legătură cu nivelul corect de securitate. Eu spun că nu eu sunt cel care stabilesc, însă noi trebuie să decidem lucrurile astea împreună printr-un proces normal, legislativ, cu Parlamentul, cu Consiliul. Acum, nu spun că eu sunt persoana care va stabili nivelul corect de protecție, bineînțeles, mai ales pentru că întotdeauna încerc să schimb percepția publică a necesității, a securității absolute, riscului de grad zero. Nu cred că este un uh, mod uh, eficient de, de, de comunicare cu cetățenii noștri, că nu putem avea un nivel de protecție 100% și un nivel zero al riscurilor. Uh, să nu pretindem că facem asta, dar ceea ce putem face conlucrând este să identificăm zone în care putem lua măsuri practice ca să reducem riscul uh, terorist sau riscul de atacuri. Asta este logica măsurilor pe care le-am luat în ce privește uh, atacarea activităților teroriste la nivelul mijloacelor pe care le folosesc, la nivelul informațiilor, care sunt un instrument foarte important, sigur, și cu nivelul de protecție potrivit, că asta mă tot uh, acuzați și, bun, de asta trebuie să și fim uh, ținuți responsabili, dar cred că așa trebuie avută dezbaterea în mod corect. Dar dezbaterea în legătură cu un nivel de securitate sau alt nivel de securitate riscă uh, să rămână doar la un nivel steril de, de, de schimburi de opinii și vreau să evit asta. Vreau să facem progrese practice ca să reducem spațiul de manevră al teroriștilor și să fim mai rezistenți, să fim mai dificil de atacat inclusiv în ce privește atacurile criminalității grave și organizate și să putem să avem și o capacitate mai mare de reacție la aceste atacuri. Asta trebuie să fie spiritul în care să ne desfășurăm discuțiile. E vorba de măsuri concrete, practice. Sigur, putem dezbate gradul lor de eficiență. Acum, în legătură cu PNR, să știți că pionerul identifică persoane noi, persoane în care anterior nu erau pe radarele noastre, pentru că ne ajută să, să identificăm uh, anumite modele, anumite tendințe și putem găsi un format în care să vorbim despre cazuri concrete. Poate chiar înainte de asta putem utiliza informații în legătură cu cazuri de utilizare a PNR-ului și care au ajuns în, pe masa procuraturilor. Dați-mi voie să adun și eu mai multe informații, însă ar fi de salutat o uh, posibilitate de a aranja de o întâlnire cu un format în care să vorbim de cazuri concrete, că ne-ar ajuta pe toți. Din nou, e vorba de exemple practice, asta e important. Și în legătură cu dezinformarea, vreau să fiu foarte clar, am mai discutat asta, uh, Am venit cu o definiție de informare care se află în comunicarea pe care am publicat-o la începutul anului. E vorba despre informații uh, uh, care induc în eroare, în mod voit, care doresc să aibă un efect economic sau politic și credem că pot fi contracarate, însă, foarte clar vorbind, nu e vorba despre uh, uh conținut care trebuie judecat ca să vedem dacă e adevărat sau fals și după aceea să acționăm. Că nu cred că așa uh, putem să o scoatem la capăt. Noi spunem că putem lua măsuri pentru mai multă transparență, trasabilitate, responsabilitate și acestea sunt instrumentele care vor permite cetățenilor, utilizatorilor, cum îi numește industria, deci să-și uh, facă propria părere fiind mai bine informat, să fie și critici în legătură cu informațiile care li se transmit. Deci uh, combaterea dezinformării e o activitate complet diferită de activitatea uh, noastră uh, contra mm, conținutului ilegal și terorist. În acest caz noi credem că există o definiție comună în Europa, se știe despre ce este vorba, uh, Știm că acest conținut poate fi identificat și de aceea se poate acționa împotriva acestui conținut pe baza caracterului său ilegal. Lucrurile stau altfel la, la dezinformare și nu asta propunem. Deci hai să nu amestecăm lucrurile, vă rog. Mulțumesc. Președinte, mulțumim foarte mult pentru că am avut acest uh, schimb detaliat de opinii. Și cred că am încheiat sesiunea de dimineață cu 10 minute înainte a timpului prevăzut. Foarte bine, avem timp de o cafea